12 și jumătate vom vota. Am uitat să vă spun ceea ce știți deja, dar oricum am să spun că următoarea uh, ședință are loc mâine dimineață, începe mâine dimineață la ora 9 și că ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului. Și acum ședința se susține.